această intervenție am ajuns la sfârșitul intervențiilor cu durata de un minut. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem, de fapt, uh, o scurtă prezentare a raportului doamnei Angelili în ceea ce privește prevenirea bolilor legate de vârstă care afectează femeile. Dăm cuvântul raportoarei. Grazie, signor la Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Acest raport se încadrează în contextul anului european dedicat îmbătrânirii active și solidarității între generații. Împătrânirea activă trebuie să devină o prioritate pentru cele 27 de state membre. Evoluția demografică face în așa fel încât Uniunea Europeană să se confrunte cu tot felul de provocări, printre care creșterea progresivă a populației uh, de peste 65 de ani. Peste 97 de milioane de persoane, din care peste 50 de milioane sunt femei. Iar diferențele între genuri uh, sunt și mai accentuate atunci când ne uităm la categoria de vârstă peste 80 de ani. Cred că este important să subliniem că Chiar dacă femeile trăiesc deseori mai mult decât bărbații, ele se confruntă cu um, maladii cronice și invalidante și cu o deteriorare a calității vieții. Printre afecțiunile acestora se numără afecțiunile cardiovasculare, care sunt considerate pe nedrept a fi niște afecțiuni specifice bărbaților, dar și afecțiunile respiratorii, cancerul, diabetul și um, afecțiunile musculoscheletice, bolile degenerative, depresiile. Ca urmare, um, femeile se confruntă deseori cu dificultăți în accesarea serviciilor de sănătate. Uh, programele de prevenire, de asemenea, nu sunt suficiente. Uh, au dificultăți în a obține Um, programări uh, la medici generaliști sau specialiști, uh, timpul de așteptare este deseori mult prea lung, lucru care uh, le dezavantajează pe femeile în vârstă. Cele mai dezavantajate sunt cele care um, trăiesc izolate, singure. 75% din femeile de peste de peste 65 de ani trăiesc singure. 24,5% din populația feminină din uh, cele 27 de state membre se confruntă în plus și cu riscul sărăciei. Acest risc vine și din diferențele um, de um, activitate, din diferențele de salarizare. Uh, femeile câștigă cu 17,5% mai puțin decât uh, bărbații. Toate, toți acești factori fac ca femeile să aibă pensii mai mici decât bărbații și, deci, resurse inferioare pentru a se putea îngriji. Obiectivul raportului de față este de a încuraja o sinergie între instituțiile publice de la nivel european, național și regional pentru a favoriza măsuri care să permită uh, o îmbătrânire în condiții de sănătate egale pentru toată lumea. Obiectivul fiind garantarea accesului la îngrijiri de calitate în cazul bolilor recurente, investiții în campanii de informare și de prevenire care să permită persoanelor în vârstă să rămână autonome și sănătoase cât mai mult timp posibil și apoi organizarea de screeninguri ad hoc pentru identificarea patologiilor care, identificate, depistate la timp, pot fi tratate cu succes. Și putem merge mai departe ă, de prevenire, se poate merge ă, către orientări ă, care să permită femeilor să aibă o viață sănătoasă, să evite alcoolul, tutunul. Estimările arată că femeile care fumează ar putea, numărul lor ar putea crește de la 12% până la 20% în 2025. În orice caz, raportul de față își dorește ca persoanele în vârstă să poată să joace un rol activ în societatea noastră, evitându-se excluziunea socială și riscurile de marginalizare și de uh, de depresie. Mulțumesc, trecem acum la intervențiile spontane. 5

trebuie garantat un acces echitabil pentru femei i bărbai la îngrijiri medicale i o calitate mai bună a asistenei medicale în special în mediul rural. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Europa, în fața ratei scăzute a natalității și în fața speranței de viață crescute, Uh, se confruntă cu probleme. Oamenii uh, de la 75 de ani în sus sunt priviți ca fiind foarte bătrâni. Uh, lipsa de egalitate între femei și bărbați la această vârstă este foarte mare, pentru că 15,6 milioane de femei sunt milioane de oameni sunt milioane de cetățeni sunt femei în acestea, dintre aceștia și ele sunt mult mai predispuse la anumite boli ale vârstei. E necesar că avem nevoie de strategii pentru că o îmbătrânire inactivă presupune uh, costuri nu doar uh, la adresa femeii, pentru că nu va avea un stil de viață sănătos, ci și costuri ridicate în mediul social și de sănătate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Iazoviescu are cuvântul acum. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, niemal powszechna jest wiedza. Mulțumesc foarte mult! Cu toții știm că femeile trăiesc mai mult decât bărbații, însă nu toată lumea știe că după pensionare, femeile au o stare de sănătate deteriorată și după 65 de ani sunt uh, mai predispuse la bolile cauzate de îmbătrânire. Devenim din ce în ce mai conștienți de aceste probleme astăzi când uh, Uh, guvernele doresc să crească vârsta pensionării și ne confruntăm cu uh, necesitatea de a uh, îi trata pe cei în vârstă. Campaniile de prevenire sunt foarte importante pentru că pot îmbân- îmbunătăți atât sănătatea psihică cât și cea fizică. Și activitățile de acest gen ar trebui să se concentreze pe femei, femei care sunt discriminate din punct de vedere economic pentru că sunt plătite mai puțin și sunt în același timp mai predispuse bolilor cauzate de îmbătrânire. Și doresc să o felicit pe raportoare pentru, pentru acest raport. Mulțumesc, domnul Nicolasici. Äh, Mulțumesc. Domnule președinte, sănătatea este importantă pentru persoanele în vârstă. Nu trebuie să uităm că femeile trăiesc de obicei mai mult decât bărbații. Și uh, acest lucru înseamnă că noi avem și datoria de a le oferi o sănătate cât mai bună la uh, vârstele cele mai înaintate. Este nevoie de o terapie mai bună, dar și de un diagnostic mai bun și o educație mai bună ca să putem beneficia, să putem utiliza cât mai bine toate posibilitățile existente. În unele state, uh, examinările de screening sunt disponibile pentru multe femei, însă nu întotdeauna femeile doresc să uh, meargă la aceste consultații. În Europa, numai 20% dintre femeile de o anumită vârstă folosesc această posibilitate și e păcat, pentru că s-ar putea preveni astfel foarte multe boli grave. Mulțumesc, doamna Esaia. Puhemies, terveenä ikääntymisen teemavuonna on todellakin... Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul sănătății în rândul vârstnicilor este foarte important, mai ales într-o societate care a trebuit să uh, se concentreze pe acest aspect pentru că îmbătrânirea este un uh, element cheie aici. Viața noastră e din ce în ce mai lungă și prevenirea bolilor din motive economice devine din ce în ce mai grea. nivelul venitului și nivelul pensiilor femeilor este adesea foarte prost și de aceea femeile nu se bucură de o îngrijire uh, decentă în ceea ce privește serviciile medicale. Femeile în vârstă adesea ajung să trăiască singure. Acestea sunt lucruri de care trebuie să ținem cont și care trebuie să fie discutate public. Problema se pune în felul următor. Uh, femeile uh, în vârstă sunt uh, foarte importante și trebuie să ținem cont de nevoile acestora. Mulțumesc, nu mai sunt alte intervenții spontane, așa că trecem mai departe și dăm cuvântul pentru prima sa intervenție în plenară domnului comisar Tonio Borg. Bine ați venit încă o dată! Mulțumesc foarte mult. Câteva cuvinte în italiană pentru doamna Angelili, căreia îi mulțumesc foarte mult uh, pentru acest um, text atât de detaliat care cu siguranță va contribui foarte mult la eforturile noastre de îmbunătățire a sănătății cetățenilor europeni, în special um, uh, îmbunătățirea sănătății femeilor. Și trebuie să vă spun înainte de toate că împărtășesc multe din preocupările pe care le-ați exprimat în raportul dumneavoastră, care reia de altfel puncte unde putem și trebuie să facem mai mult și mai bine decât până acum. Domnule președinte, raportul spune foarte clar că există uh, afecțiuni care afectează mai ales femeile, cum este osteoporoza, uh, afecțiuni care um, sunt uh, mai prezente la femei decât la bărbați, cum este Alzheimer sau depresia. Uh, de asemenea, afecțiunea căror incidență este în creștere la femei, cum ar fi cancerul pulmonar sau afecțiunile cardiovasculare. Pot să vă asigur că uh, sunt hotărât să fac tot ce este posibil pentru a rezolva această uh, situație sau pentru a mă ocupa de această situație. Uh, diferențele de gen sunt într-adevăr o, aduc o inegalitate din punct de vedere al sănătății și Comisia și-a luat angajamentul de a acționa în uh, domeniile subliniate de raport, îmbătrânirea, afecțiunile cronice, inegalitățile în domeniul sănătății. Um, îmbătrânirea societății este o problemă universală, dar care afectează mai ales sectorul sănătății. De ce? Pentru că, în medie, 25% din viața unei femei este trăită într-o situație de sănătate proastă um, dacă nu uh, luăm niciun fel de măsuri, femeile vor suferi mai mult timp uh, de afecțiuni cronice, un lucru care nu este acceptabil nu trebuie să credem că afecțiunile cronice uh, sunt niște consecințe care nu pot fi evitate ale procesului de îmbătrânire. Se pot face foarte multe lucruri pentru a preveni sau cel puțin pentru a reduce uh, um, efectele acestor afecțiuni. Sigur, nu toate bolile pot fi prevenite, dar deseori este posibil să facem acest lucru și statele membre și Uniunea Europeană pot să facă foarte multe pentru a crea condițiile necesare pentru a permite uh, cetățenilor să facă alegeri sănătoase în stilul lor de viață. Strategia de egalitate între bărbați și femei 2010-2015 include angajamentul de a um, lua în considerare aspectele de gen în politicile de sănătate. Prima acțiune este promovarea unei analize de impact uh, a politicilor și programelor din punct de vedere al genului, pentru a se uh, promova egalitatea de gen în politicile de sănătate în conformitate cu strategia europeană și cu comunicarea privind inegalitățile din domeniul sănătății, mai ales în activitățile legate de HIV, SIDA, uh, tutun și cancer. Permiteți să spun câteva cuvinte și despre parteneriatul european uh, privind um, îmbătrânirea activă și sănătoasă. Este un parteneriat care se bazează pe eforturi uh, și resurse uh, inovatoare. Am uh, elaborat deja planuri de acțiune care se concentrează pe activități inovative de prevenire și diagnostic timpuriu, de îngrijire și de promovare a îmbătrânirii active și a unei vieți autonome. Um, multe din aceste probleme se referă direct la afecțiunile de care suferă femeile. Comisia uh, lucrează în domeniul prevenirii uh, bolilor din mai multe puncte de vedere, ca de exemplu uh, platforma privind nutriția, dieta și activitățile fizice, um, acțiunile sale legate de combaterea consumului dăunător de alcool și activitățile de încurajare a stopării fumatului. În ceea ce privește fumatul, uh, sunt de acord cu îngrijorarea dumneavoastră despre creșterea numărului femeilor care fumează, mai ales femei tinere. Și uh, trebuie să uh, reflectăm acest risc în eforturile noastre de uh, prevenire și să le adaptăm în consecințe. Uh, sunt de acord că avem nevoie de un punct de vedere uh, bazat pe egalitatea de genuri în ceea ce privește prevenirea și uh, tratamentele și va trebui să răspundem uh, din această perspectivă nevoilor și atitudinilor uh, identificate în procesele de prevenire, de diagnostic și de tratament la bărbați și la femei pentru um, afecțiunile cardiovasculare. De asemenea, trebuie să ne continuăm munca în ceea ce privește screeningurile mm, de depistare a cancerului uh, la sân, a cancerului de coluterin și altor um, tipuri foarte grave de cancer. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președintă. Votul va avea loc mâine la ora 12. Și acum trecem la raportul um, domnului Arias Ceveria. finalizarea pieței unice digitale. Are cuvântul raport, raportorul 4 minute. Mulțumesc, președinta. În primul rând... Mulțumesc.